Bene, iniziamo questa riunione informativa del SEAI. Să continuăm reuniunea noastră de astăzi. Vom afla acum câteva informații din partea Serviciului de Acțiune Externă în legătură cu misiunea DROA în Filipine. Subcomisia vrea să trimită o delegație ad hoc în Filipine din 17 în 21 iulie. Am informat deja ambasada Filipinelor la Bruxelles și pe președintele Senatului din Filipine în legătură cu această misiune. Am primit un răspuns favorabil din partea președintelui Senatului. Spune că va putea să se întâlnească cu delegația noastră, DROA, la Manila. Această misiune Lista conține reuniuni cu autorități guvernamentale, membri ai Parlamentului, sindicate și organizații ale societății civile. Procesul de pace între guvernul din Filipine și grupele armate, reformele legate de chestiunile reforme agricole, apoi tot ceea ce e legat de droguri, uciderile extrajudiciare, drepturile pe piața muncii, situația muncitorilor migranți, toate acestea vor fi subiecte de discuție pe parcursul misiunii. Delegația va fi alcătuită din domnul Cosa din partea PPE, domnul Covacev tot din partea PPE, doamna Post S și D, și domnul Josef Weidenholzer de la S și D și domnul Hans Olaf Henkel din partea ECR. Acum aș dori să dau cuvântul Serviciului Acțiune, European de Acțiune Externă pentru a ne spune de cele mai, de, câteva despre cele mai noi dezvoltări din Filipine, incluzând aici și relațiile cu UE și legate de aceste vizite. Domnul da Deli are cuvântul. În primul rând, mă bucur că ați plinit această vizită importantă. E important să aveți și propriul dialog cu Filipinele, în afară de dialogul pe care îl avem noi cu ei. După cum știți, diferite părți ale instituțiilor europene vor intra în dialog pe viitor cu Filipinele. Va avea loc o reuniune în, la începutul lunii iulie condusă de domnul Gunovica de la Serviciul European de Acțiune Externă și va exista și această misiune a dumneavoastră. Toate acestea sunt importante. Chestiunile pe care le-ați menționat, într-adevăr, sunt cele mai importante. Știți că cu toții am fost îngrijorați de numărul mare de ucideri în războiul împotriva drogurilor, uh, trebuie să fie investigate aceste omoruri, apoi în ceea ce ține de date. Știm că există dezbatele privind uh, pedepsa capitală, apoi responsabili, vârsta de responsabilitate în fața tribunalelor. Am discutat cu Filipinele despre toate acestea. Există și cifre în rezoluția Parlamentului. Și bineînțeles suntem conștienți și de faptul că există îngrijorări legate de situația din diferite părți ale țării în legătură cu conflictele de acolo și bineînțeles că sprijinim și eforturile care au fost făcute astfel încât aceste conflicte să fie încheiate și să acordăm o mare atenție proceselor de pace în care a intrat președintele acum. I-aș da cuvântul domnului ambasador Iesen pentru uh, ultimele informații. Mulțumesc. După cum a spus David Daly, este o vizită care vine între două mm, reuniuni importante, cu reuniunea cu funcționarii seniori și reuniunea AIF cu HRVP care va avea loc în prima săptămână uh, din august. Un alt reprezentant ONU pentru drepturile omului. Și este foarte bine că se întâmplă lucrurile astfel. Când a fost dată prima rezoluție, au fost discuții ample în Filipine despre impactul și sensul și interpretarea rezoluției uh, din partea Parlamentului European și spusesem atunci că trebuie să intensificăm contactul între cele două parlamente. Deci, din acest punct de vedere, îmi pare, îmi pare foarte bine că va avea loc vizita. Politicienii de cele două părți trebuie să mențină un dialog deschis, onest și asta este o bună oportunitate. Mulțumesc! Vă mulțumesc, spune președintele. Mulțumesc foarte mult. Ambasadorul filipinez e aici, la Bruxelles. Domnul ambasador, poate că ne prezentați și perspectiva dumneavoastră asupra acestei delegații. Thank you very much, Mr. Chair, for uh, recognizing. Mulțumesc, domnule președinte, că îmi dați oportunitatea să vorbesc. Sunt aici, dar nu sunt ambasadorul, sunt uh, subsecretar, pentru că la ora actuală nu avem ambasador. Nu este un ambasador în Belgia. Domnul Alan Deniega este interimar. Și Notăm uh, cu satisfacție că Parlamentul va putea fi uh, primit la datele formulate și propuse uh, în Filipine. Congresul filipinez nu va fi în sesiune. Poate că va fi o problemă să se întâlnească astfel cu parlamentarii, dar deja președintele a, a spus că e disponibil. Așteptăm mai multe detalii despre vizită și sperăm să fie un succes. Mulțumesc! Le volevo fare una domanda. Doream să adresez o întrebare Îmi pare rău, da, nu vrusem să spun că dumneavoastră sunteți ambasadorul, de fapt reprezentați ambasada și ați dat vadă de neutralitate în intervenția dumneavoastră. Vreau să înțeleg mai bine asta. Noi am cerut să mergem în țara dumneavoastră, am primit un răspuns din partea președintelui Senatului, Însă, ar fi o idee bună să ne putem uh, întâlni cu autoritățile guvernamentale pentru o discuție mai aprofundată. Deci ambasada va juca un rol activ în vizită sau doar luați notă de această vizită? Asta este întrebarea pe care doream să vă adresez. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Noi, ca ambasadă, vom monitoriza vizita foarte îndeaproape. Dacă, de exemplu, aveți nevoie de recomandări administrative, suntem disponibili să vă ajutăm să alegeți, de exemplu, hotelul, dar eu cred că delegația de la Manila va avea aceeași capacitate. Noi suntem la Bruxelles și vom continua să rămânem la Bruxelles pe durata vizitei dumneavoastră. Deci vom monitoriza situația îndeaproape. Vă mulțumesc. Mi scuzi, ma voglio ritornare sulle cose che lei ha detto. Îmi pare rău. Doresc să revin asupra ce ați spus. Noi nu mergem acolo în scopuri turistice, e o vizită politică. Și subliniez că mergem în țara dumneavoastră, am auzit că președintele Senatului este disponibil. Vreau să știu dacă ambasada vrea să coopereze pentru a stabili reuniuni cu reprezentanții guvernului. Noi putem să ne descurcăm singuri să ne găsim hotelul, nu trebuie să vă faceți griji. Avem o agenție care se ocupă cu asta. Of course, uh... Sigur că da. Dacă vreți să vă întâlniți cu cineva anume, noi bineînțeles că vom transmite asta biroului de acasă. Ce putem spune cu certitudine este că ne luăm angajamentul că ministrul nostru pentru afaceri comerciale va fi disponibil. Putem să aranjăm, să fixăm o întâlnire cu ministrul pentru afaceri comerciale și cu fostul președinte al Senatului, Edgardo Angara, care a fost numit de președintele nostru, trimis special la Uniunea Europeană. Și poate că vreți să vă întâlniți și cu domnia sa. Fiul său este în Senat la ora actuală. Vă mulțumesc. Bine. Le, noi abbiamo in realtà già avanzato alcune richieste. Per... Da, noi am făcut niște solicitări deja. Și ați spus că v-ați juca un rol activ, ceea ce ne bucură. O să luăm legătura cu dumneavoastră. Ca să puteți să contribuiți la succesul vizitei. în așa fel încât să avem un răspuns pozitiv. Deci vă mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă mai sunt colegi care ar dori să adauge ceva. Soraya Post, vrei să vorbești tu sau domnul Coza? Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, stimați reprezentanți ai uh, ambasadei filipineze la Bruxelles, uh, vă atrag atenția asupra unui element. Noi suntem sub Comisia DROA pentru drepturile omului din Parlamentul European. Noi nu judecăm țara dumneavoastră. Vrem însă să știm cum arată situația la fața locului și dorim să contribuim la îmbunătățirea situației. Dorim să împărtășim cu dumneavoastră cunoașterea noastră, experiența politică. De aceea ar fi bine dacă ambasada dumneavoastră ar transmite mesajul nostru, fiindcă am vrea să purtăm un dialog între egali în Filipine. Este foarte important pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului pretutindeni în lume. Mulțumesc! Soraya. Soraya. Thank you. I am very sorry. I, I was on another... Mulțumesc că am ajuns mai târziu. Îmi cer scuze, bine, am fost la o altă ședință importantă și vreau să vă Nu știu ce s-a spus până acum, sper că nu voi repeta, dar având în vedere că am avut o rezoluție referitor la Filipine, Vreau să vă spun că am primit tot felul de mesaje pe Facebook, uh, în diferite rețele sociale. Am primit tot felul de amenințări pentru că am cerut o eliberare a acelei activiste pentru drepturile omului și doamna de Lima reprezintă un caz, un dosar. Vreau să știu care este răspunsul noastră față de rezoluția pe care noi am formulat-o și cum noi, ca și Parlamentul European, în cooperare cu birourile noastre în afara Uniunii Europene, putem uh, colabora în așa fel încât putem colabora pentru a promova respectarea drepturilor omului și drepturile fundamentale care, bineînțeles, cuprind și drepturile cetățenești și civile. Bun, cum evaluați dumneavoastră rezoluția și cum anume guvernul dumneavoastră a, a evaluat această rezoluție? Mulțumesc. Prego. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare, stimată doamnă uh, Post membru al Parlamentului European. Îmi pare rău să aflu că ați primit amenințări. Din păcate, cazul este unul foarte complicat și, după cum știți, este extrem de politicizat. Dar, în continuare, e un dosar. Din punct de vedere al guvernului nostru, Cazul acesta este deja în instanță, deci branșa uh, uh, judiciară este cea care se va pronunța. Doamn, uh, activista are, are drepturi foarte, are avocați foarte buni și drepturile sale sunt respectate și va exista un proces, un proces care va fi monitorizat în fiecare etapă. Yes, and uh, what is the impression of your... Da, și care este impresia guvernului dumneavoastră față de rezoluție? Ce reacție au avut? I don't have our official statement on nu avem uh, declarația oficială deocamdată, pot să vă trimit ulterior. Dar, în linii mari, reacția generală a guvernului nostru, a Departamentului pentru Afaceri Externe, este că acest lucru ține de latura judiciară, de branșa judiciară, care este, știți că există separarea puterilor în stat, și e clar că trebuie să respectăm uh, ordinea lucrurilor, uh, latura judiciară și felul în care este organizat statul nostru. Credo că avrà buone chance per diventare ambasciatore. Da, cred că aveți șansa să deveniți ambasador într-o bună zi, pentru că răspundeți cu mare iscusință și multă diplomație. E, putem chiudere qui questa... Bun, cred că putem încheia acest punct de pe ordinea de zi, acest punct de informare referitor la vizita ce va avea loc la Manila în, la jumătatea lunii iulie. Doresc să mulțumesc responsabilului din partea ambasadei Filipinelor și mulțumesc și colegilor pentru contribuții, pentru că am speranța că această vizită se va derula cât mai bine și vreau să mulțumesc și ambasadorului Uniunii Europene la Manila pentru informațiile împărtășite nouă. Și, în mod foarte clar, vom avea nevoie de sprijinul său în momentul în care, luna iulie, vom fi la Manila. Vreau să mulțumesc și domnului Dali pentru prezența sa astăzi printre noi și pentru faptul că a abordat toate aspectele legate nu numai de Filipine, ci și pentru faptul că ne-a lămurit pe multe alte subiecte. Și pentru a putea continua cu următorul punct de pe ordinea de zi, va trebui să facem mai întâi o pauză de 10 minute, pauză de cafea.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

Bine, possiamo iniziare, grazie. Bun, cred că putem să reluăm lucrările noastre și putem trece la următorul punct și ultimul de pe ordinea de zi, referitor la un schimb de opinii cu ocazia Zilei Internaționale de sprijin față de victimele torturii și prezentarea liniilor directoare ca urmare a vizitelor în închisori. Ziua internațională de sprijin față de victimele torturii se apropie cu pași repezi pentru că va avea loc în data de 26 iunie și Parlamentul European din totdeauna a dat dovadă de angajament față de uh, uh, întregul dosar al torturii, tratamentelor inumane, degradante Raportul de Kaiser în 2014 a fost consacrat eradicării torturii în lumea întreagă. Regulamentul în ceea ce privește produsele utilizate în caz de tortură au reprezentat o contribuție concretă a Uniunii Europene și a Parlamentului European la acest subiect. Și ne bucurăm de faptul că SEAE, Serviciul European de Acțiune Externă, acordă acestui subiect o importanță deosebită cu ocazia forumului ONG-urilor în decembrie 2016, anul trecut, am uh, avut ocazia să abordăm și să aprofundăm acest subiect și suntem convinși că acest subiect trebuie să fie o prioritate pentru toate delegațiile Uniunii Europene peste tot în lume. Cu toții cu toții susținem eforturile uh, făcute de Danemarca în 2014, dar și alți parteneri, cum ar fi Chile, Indonezia, Maroc, uh, și anume Convenția de Inițiativă împotriva Torturii. Obiectul acestei inițiative la nivel mondial fiind ca această convenție să fie semnată de toate țările din lume până în 2024 și sper în calitate de italian ca și Parlamentul nostru să poată să uh, semneze, să adopte cât mai repede cu putință o astfel de lege de luptă împotriva torturii. Iată că astăzi avem alături de noi doi experți care au autoritate în domeniu, care vin din partea unor organizații internaționale specializate, din partea societății civile și ne vor prezenta diferite aspecte importante pe acest subiect. Mai întâi aș dori să dau cuvântul domnului Mark Kelly, care este vicepreședinte al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii. După cum știți, CPT-ul este organismul principal compus din 47 de state membre ale Consiliului Europei și este deci organismul specializat pe aceste chestiuni. Are un mandat foarte cuprinzător poate efectua vizite de control aprofundate în centre de detenție și deține o experiență uh, foarte bogată de-a lungul celor 27 de ani de funcționare. Statele membre ale Consiliului Europei sunt parte dintre ele și membre ale Uniunii Europene. Deci, eforturile desfășurate de către CPTV în teritoriu sunt deosebit de importante și E adevărat că există în continuare anumite state care nu autorizează publicarea raportului acestui comitet. Am să dau cuvântul imediat domnului Kelly timp de 8-9 uh, minute. Domnule președinte, stimați membri, vreau să vă mulțumesc pentru această șansă de a avea un schimb de opinii cu dumneavoastră, doar cu câteva zile până la uh, Uh, Ziua Internațională de Sprijin față de victimele torturii, care va avea loc în 26 iunie. Mulți dintre dumneavoastră, cred eu, uh, cunosc deja uh, entitatea aceasta, organismul acesta al Consiliului Europei. Eu sunt președintele acestei, Comitetul de Prevenire a Torturii, CPT. Și, așa cum a spus și noastră, domnule președinte, în ultimii 27 de ani, CPT-ul a lucrat pentru a întări protecția oferită împotriva torturii și împotriva tratamentelor degradante. E vorba de articolul 3 al Convenției Europene pe drepturile omului. Avem o panoplie întreagă de instrumente internaționale pe care le putem utiliza Noi punem accentul pe vizite, în locuri în care oamenii pot fi supuși torturii sau restrângerii libertăților, spre exemplu închisori, poliție, centre de detenție și spitale psihiatrice și diferite aziluri de îngrijiri. Și pot să vă spun că în ultimii 25 de ani am fost destul de ocupați, am avut de lucru. putem spune că în total am redactat 414 rapoarte și vizite. 169 dintre ele au reprezentat un răspuns rapid uh, față de situația constatată. Convenția pe care noi o avem la bază, drept, la, la baza mandatului nostru, este Convenția de preîntâmpinare a torturii, ceea ce înseamnă că avem acces ilimitat în locuri în care oamenii sunt privați de anumite libertăți. Și avem ocazia să discutăm cu deținuți și cu reprezentanții ai membrilor Consiliului Europei, ceea ce înseamnă, așa cum a spus și noastră, domnule președinte, că există o suprapunere semnificativă între teritoriile pe, la care subcomisia comisia noastră manifestă un, o atenție deosebită și teritoriile în care CPT acționează. În 2016, spre exemplu, CPT a vizitat Azerbaijanul, Federația Rusă cu două ocazii, o dată pentru a vedea tratamentul persoanelor deținute în regiunile nordice, în Turcia, în care am mers la o închisoare și am examinat felul în care sunt tratate persoanele imediat după lovitura, de încercarea de lovitură de stat în vara lui 2016 în Turcia. Până în prezent, în 2017, CPT-ul a vizita țări terțe, cum ar fi, spre exemplu, Albania, Serbia și Turcia. Și la sfârșitul anului vom vom merge și în Muntenegru și vom avea un răspuns rapid la vizite ad hoc, dacă acest lucru ă, se dovedește a fi necesar. Din cele 44 414 vizite realizate până în prezent, rapoartele CPT au raportat 360 de uh, cazuri, ca, deci rapoarte care au fost publicate. Aceste rapoarte sunt trimise statelor membre, însă în multe cazuri publicarea nu a fost realizată și asta nu numai în uh, statele membre, uh, a devenit o, se publică de orice raport care este realizat de către noi, dar procedura automată de publicare a crescut și această procedură se face atunci când o țară dorește, face o solicitare de a publica automat toate viitoarele rapoarte. Până în prezent, Opt din cele 47 de state membre ale Consiliului Europei au uh, fost de acord cu această procedură automată de publicare, printre care și Republica Moldova și Ucraina. Și poate că ați observat că ultimele rapoarte în ceea ce vrește vizitele ad hoc în Ucraina, în luna noiembrie anul trecut, a fost publicat deja luni, săptămâna aceasta, în virtutea acestei proceduri automate de publicare. Pe durata vizitelor noastre, noi încercăm să ne întâlnim cu miniștri, cu oficiali, cu funcționari, încercăm să vedem care sunt uh, condițiile fizice de îngrijire și de detenție și încercăm să discutăm cu oamenii privat Uh, e o muncă de monitorizare foarte intensă, care are drept scop să uh, culeagă toate dovezile necesare, în așa fel încât să putem avea o, cunoaștere de plină a situației persoanelor care sunt deținute, felul în care acestea sunt tratate. Și împreună cu acest Parlament și Comisia pentru Afaceri Externe, în ceea ce privește centrele de detenție în țările care nu sunt membre ale Uniunii Europene, nu pot decât să încurajez colaborarea între activitățile dumneavoastră pe acest subiect și viitoarea noastră activitate de monitorizare. Noi am uh, publicat un fel de ghid îndrumător în atenția deputaților europeni care doresc să meargă în locuri în afara Uniunii Europene, în centre de detenție, avem o, o abordare pe principii, uh, evocăm drepturile omului și ideea că principiul uh, în virtutea căruia nu trebuie să, ca prezența ta să înrăutățească situația. Nu putem să facem monitorizare doar de dragul monitorizării, ci avem o obligație, o obligație de rezultat și o, de cooperare nu doar pe durata vizitelor, dar și în etapa de implementare a recomandărilor ce au fost emise ca urmare a vizitei. În cazul în care un stat membru nu cooperează sau refuză să îmbunătățească situația în cadrul recomandărilor CPT, atunci Comitetul poate face o declarație publică pe acest subiect. Astfel de declarații publice au fost emise referitor la situații în țări terțe, cum ar fi Turcia de două ori în anii 90 și Federația Rusă de trei ori în 2001, 2003 și 2007 și de fiecare dată era referitor la situația din Republica Cecenă. Implementarea recomandărilor CPT este o etapă care implică mulți factori interesați, cu nivel de responsabilitate care merge până la statele membre ca atare și cu entități politice, cum ar fi, spre exemplu, adunările parlamentare ale diferitelor organizații internaționale care pot juca un rol deosebit de important în acest domeniu, cu atât mai mult cu cât CPT-ul vine cu declarații publice și, în mod foarte clar, Parlamentul dumneavoastră, comisiile dumneavoastră parlamentare și subcomisia dumneavoastră joacă un rol deosebit de important în uh, difuzarea și uh, acestor recomandări CPT în așa fel încât acestea să fie dezbătute. Și există o conștientizare sporită la nivel internațional datorită muncii dumneavoastră. Curtea Europeană de Justiție, de asemenea, a notat Uh, recomandările CPT în momentul în care uh, își redactează propriile sale concluzii. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, dați-mi voie în concluzie să mă refer la două alte aspecte tematice care, cred eu, după părerea mea, că pot fi deosebit de interesante. Situația prizonierilor și detenția persoanelor considerate drept migranți ilegali. Raportul din 2016, care a fost uh, recent uh, pus la dispoziția dumneavoastră, conține o listă, o secțiune detaliată în ceea ce privește condițiile de detenție. Sper că va fi interesant. E un paradox faptul că, deși Uh, o persoană nu a fost uh, acuzată sau nu a fost uh, condamnată în Uniunea Europeană sau în țări terțe, este supusă unor condiții de detenție ca și cum ar fi fost vinovată. Este un risc ca oamenii astfel necondamnați să fie, în, să fie supuși unor tratamente degradante sau inumane. Iar în ceea ce privește detenția persoanelor considerate a fi migranți ilegali, de asemenea, iată un subiect a, uh, căruia CPT-ul a acordat o atenție deosebită în ultimii ani. Fluxurile migratorii înseamnă că oamenii s-ar putea să fie sub, să unui risc de tratament uh, uh, incorrect. Uh, în momentul în care trec sau încerc să treacă dintr-o țară terță pe teritoriul unei stat membru al Uniunii Europene. Și protecția oferită de către Convenția Europeană a Drepturilor Omului se aplică tuturor persoanelor prezente pe teritoriul Consiliului Europei și a statelor membre, indiferent dacă da sau nu acestea sunt state membre ale Uniunii Europene sau resortisanți Uniunii Europene și CPT dorește să-și îndeplinească misiunea în ceea ce privește aplicarea acestor politici în domeniu. Ceea ce înseamnă că nu trebuie să slăbim protecția oferită. Domnule președinte, stimați membri, sper că prin această scurtă introducere v-am oferit suficiente informații pentru a vă prezenta munca depusă de CPT și îngrijorările noastre cele mai arzătoare și sper că v-am oferit și câteva idei care ar putea fi aprofundate cu ocazia schimbului nostru de opinii. Grazie, grazie signor Kelly per le cose che ha detto. Mulțumim, vă mulțumim domnule Kelly pentru informațiile furnizate. Și acum Aș dori să dau cuvântul doamnei Barbara Bernat din partea Asociației pentru Prevenirea Torturii. 8-10 minute aveți la dispoziție, vă rog. Thank you, Mr. President. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai acestei subcomisii. În numele Asociației pentru Prevenirea Torturii, vreau să vă mulțumesc pentru această invitație de a vă vorbi astăzi cu ocazia zilei de 26 iunie, Ziua Internațională în sprijinul victimelor torturii. Într-adevăr, acum 30 de ani, în 1987, pe această dată din iunie, a intrat în vigoare Convenția ONU împotriva torturii și în același timp și în Consiliul Europei Convenția Europeană pentru prevenirea torturii. CPT s-a adoptat în aceeași zi. În, aceștia, în același an e și aniversarea protocolului opțional la Convenția împotriva torturii, care creează un sistem de vizite în locurile detenției. Câteva cuvinte despre organizația mea. Noi uh, avem sediul la Geneva, suntem un ONG internațional și noi ne aniversăm a 40 aniversare în acest an. Am fost creați în 77 de un bancher genesc care uh, din Geneva care avea o idee foarte simplă, să nu mai existe secrete în jurul torturii. Trebuia să fie permisă supravegherea din exterior și indep- experții independenți trebuiau să aibă acces în locurile de detenție ceva ce în vremurile de atunci era considerat ca fiind utopic. Dar vedeți unde ne aflăm acum, cu un CPT eficient și cu un sistem global la nivel uh, Uh, și cu un sistem eficient la nivel global, cu un protocol la Convenția pentru luptă împotriva torturii, cu diferite corpuri ale ONU, ale ONU toate, care cer, toate acestea ce statelor să aibă mecanisme uh, naționale de prevenire. Am și un videoclip foarte scurt de două minute, sper că nu va fi adăugat timpului meu, dar vă prezint aici OPCAT. There's no sound?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 I just... Uh, Cred că dacă nu există sunet, atunci voi continua. E, de fapt, un, uh, un videoclip pe care puteți să-l vedeți și pe pagina noastră de internet și vă încurajez să îl urmăriți, pentru că e scurt și captivant. Punerea în aplicare a protocolului e în continuare lucrul cel mai important în munca noastră de astăzi. Încurajăm procesele în ceea ce privește ratificarea, stabilirea de mecanisme naționale de prevenire și odată ce există, le sprijinim prin intermediul um, instrumentelor de formare. Conceptul nostru de prevenire a torturii e extins, suntem și pentru un cadru legal, și de politică. Ne dorim de asemenea să fie consolidate și îmbunătățite practicile de detenție. Așa că parte din munca noastră este să îi sprijinim pe actorii naționali. Avem instrumente în acest sens. Ni s-a cerut să producem și să redactăm și acest ghid pe care vreau să vi-l prezint acum pe scurt și conceptul din spatele său. După cum știți, acesta este rezultatul rezoluției din 2014 a Parlamentului European privind tortura. Sub uh, Comisia PETI este cea care ne-a cerut acest ghid. E, are de-a face cu vizitarea penitenciarilor din afara Uniunii Europene. Or, area de aplicare este orice loc de detenție, cum spunea și Markel înainte. Însă ne axăm foarte mult pe închisori și pe sistemul uh, Uh, criminal, penal de justiție, inclus, includem aici poliția. Câte ceva despre vizitele noastre, Marcheri a spus că munca principală a CPT sunt vizitele. Acest ghid are ca scop tot vizitele, vizitele făcute de europarlamentari, însă există niște diferențe importante pe care aș vrea să le subliniez de la început. În primul rând, în ceea ce privește accesul. Cum spuneam, există diferite organisme sub CPT, dar și sub OBCAT, Aici uh, toată lumea are acces nelimitat în orice moment, în orice moment al anului. Pentru că asta face parte din vizitele în diferite țări, e nevoie de autorizare pentru a vizita un anumit loc de detenție. De aceea e important să fie discutate condițiile minime în ceea ce privește o asemenea vizită într-un anumit loc. Uh, mai ales în ceea ce privește interviurile, vizitele private, dar ne vom întoarce la acestea. O altă diferență mare e cea legată de mandat. Așa cum am discutat și înainte, CPT și OPCAT sunt uh, organe de prevenire în natura lor. Obiectivele lor sunt pe termen lung, așa cum spunea și colegul meu, trebuie să fie identificați factorii de risc și să vedem care sunt chestiunile sistemice care își aduc contribuția la riscul în ceea ce privește tortura. Vizitele în, făcute de europarlamentari au ca scop să vadă care este realitatea, să culeagă informații în legătură cu condițiile și tratamentele aplicate în locurile de detenție. E vorba de o colectare de informații. Whereas CPT and preventive bodies are regular bodies that can carry out regular visits. But that being said, whatever the... Noi suntem cei care putem face asemenea vizite Există niște principii care trebuie să fie respectate atunci când intrăm într-un asemenea loc de detenție. În primul rând, principiul de a nu face rău e unul foarte important. Persoanele care sunt private de libertate, tocmai pentru că sunt private de libertate și înseamnă că ele sunt vulnerabile. De aceea, e important ca vizitatorii să nu facă niciun fel de măsuri care să-i pună în pericol. Aici e acest risc în, pentru că vizitatorii sunt cei care pleacă din acest loc, însă prizonierii rămân în continuare acolo. Trebuie respectat neapărat acest principiu de a nu face rău și respectarea confidențialității. Informațiile primite rămân confidențiale, nu sunt împărtășite publicului decât dacă persoana în cauză își dorește acest fapt. Să trecem la ghid. E compus din patru părți. În prima, de ce să se facă vizite, cum să se facă vizitele în locurile de detenție, apoi ce trebuie analizat și apoi acțiuni de continuare, follow-up actions. Nu vă voi uh, citi întregul ghid pentru că e ușor de înțeles, însă vreau să subliniez anumite lucruri care apar în el pentru fiecare secțiune. La de ce? Așa cum am văzut, membrii Parlamentului European au un mandat extins de a promova și a proteja drepturile omului, inclusiv în statele terțe și ar putea fi o parte din orice vizită într-un stat și dialogul legat de drepturile omului într-un stat. Sunt importante în ceea ce privește transparența locurilor de detenție. Aceasta este, de fapt, ideea principală de a avea străini care să intre în locurile de detenție pentru a vedea ce se întâmplă în spatele ușilor închise. E foarte important să fie definite obiectivele vizitelor care sunt făcute de europarlamentari. Dacă e doar o vizită de observare, să fie observate condițiile de detenție, realitatea, tratamentul de acolo sau dacă se axează pe un anumit subiect, de exemplu, cu privire la serviciile medicale sau așa mai departe, sau când se axează pe cazuri individuale, niște cazuri care apar și în ghid, a fost vizitată Iulia Timoșenko în Ucraina. Apoi, cum să se facă vizitele? Nu voi intra în detalii în ceea ce privește pregătirea. Cred că e important să Uh, să aibă niște informații de bază înainte de a intra într-un asemenea loc, de exemplu, autoritățile și dimensiunea. În ceea ce privește echipa, nu știu uh, cum arată vizitele dumneavoastră, dar există recomandări care se bazează pe experiență, să nu existe mai puțin de două persoane la o vizită și dacă sunt mai multe, atunci într-adevăr să acționați ca o echipă și unul șeful delegației să fie cel care intră în dialog cu autoritățile activitățile. În textul vizitelor, aici există anumiți pași care sunt pași standard, o discuție inițială cu autoritățile, apoi se vizitează permisele și apoi se intervievează deținuții și apoi are loc dialogul final. Acest tur e foarte important pentru că astfel se poate vedea ce se întâmplă într-adevăr în închisoare. E important să vă folosiți de toate simțurile, să mirosiți, auziți, e gălăgie. Și și gustul e important. E important să continuați să nu fiți văzuți ca făcând parte dintre autorități. Apoi, ce mai e important, un principiu cheie pentru organizații care noastre, cum menționa și colegul de la CPT. Nu e întotdeauna posibil pentru europarlamentari, însă ați putea să faceți și interviuri în grup, dacă e posibil. Astfel puteți discuta cu mai multe persoane, interacționa cu un grup mai mare, dar bineînțeles nu pot fi schimbate informații sensibile. Interviurile private trebuie să fie într-adevăr private, adică departe de ochii și auzile autorităților, însă e nevoie de timp pentru acestea și vă spuneam de acel principiu de a nu face rău, mai mulți uh, deținuți care sunt uh, privați de libertate ar trebui să fie intervievați în privat, să nu este un efect de grup, e un proces foarte delicat, dar așa se pot afla și informații mai delicate în ceea ce privește tratamentele care le sunt implicate. Munca cu interpreții e și am menționat aici, în majoritatea statelor terții va trebui să lucrați cu interpreți și la interviuri intervin anumite chestiuni speciale. La ce să vă uitați, nu voi intra în detalii. Cum am există multe lucruri pe care le puteți observa pe parcursul acestei vizite. Un aspect important și aceasta este ultima parte a ghidului ar de a face cu acțiunile de continuare, de follow-up pe timpul unei țări într-un stat, trebuie să se facă și o continuarea acțiunilor, dacă e posibil de alți parteneri. E important dacă există o delegație a UE în acel stat și ei ar putea să continue ceea ce s-a întâmplat la vizită. Interacțiunea cu delegația e foarte importantă. Și există această idee de un posibil follow-up la începutul vizitelor, să nu fie create nici false așteptări, dar să existe o pregătire pentru acest uh, următor pas. Apoi există și actori naționali care pot să o facă societatea civilă, organizații, dar și instituții, cum sunt instituțiile naționale de drepturile omului, organismele naționale de prevenție, dacă există în statul respectiv, și posibil și membrii Parlamentului. Reuniunile, dialogurile cu aceștia legate de vizite sunt importante. Tot importantă e și colaborarea cu media. E important să existe un obiectiv foarte clar cu privire la mesajele pe care doriți să le împărtășiți și de asemenea să respectați acest principiu de confidențialitate pe care îl menționam înainte. În concluzie, eu sper că acest ghid vă este deja util și vă va fi și pe viitor atunci când organizați vizite în locuri de detenție și sper că este util și delegațiilor UE. Poate fi utilizat și de alte delegații permanente parlamentare. Le-ați putea transmite acest ghid și puteți să-l și promovați în rețelele dumneavoastră și în parteneriatele pe care le aveți cu adunări regionale sau alte instituții parlamentare. Și apoi aș mai menționa încă un fapt. Vizitele sunt doar un mijloc, nu un scop în sine. Există și alte modalități prin care po- se poate promova promova prevenirea torturii și se poate lupta împotriva torturii, de exemplu criminalizarea torturii, cum uh, ar trebui să fie în curând cazul și în Italia. Apoi garanțiile foarte importante, măsuri de siguranță în primele ore de custodie polițienească. Vă mulțumesc și vă, mă voi opri aici. Uh, funcționează acum videoul, pot să vi-l arăt? Uh, videoclipul?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 Acum aș dori să îi dau cuvântul domnului Iecmalian, președintele Biroul European pentru Reabilitarea Victimelor Torturii. Aveți cuvântul. Mulțumesc, aș dori să le mulțumesc antevorbitorilor mei și să-mi încep și eu acum prezentarea cu o imagine, un slide în care veți vedea abordarea pe care o avem în lupta împotriva torturii. Facem parte din această mișcare de reabilitare. Sper să vedeți imaginea în curând. Aceasta se numește abordarea integrată în lupta împotriva torturii. Vedeți, avem prevenirea, reforma sistemelor judiciare, reabilitarea, documentarea, tranziția, justiția și lupta împotriva impunității. Toate într-un singur cerc. Nu există niciun fel de ierarhie și nu există niciun element mai important și unul mai puțin important. E ca și cum am avea planetele din sistemul solar. Uh, unde toate acele corpuri rotunde își au proprii sateliți în jurul lor. În prevenire, de exemplu, avem de asemenea și OPCAT, avem și alte instituții, în reabilitarea holistică avem o întreagă mișcare în spatele acestui cerc pe care puteți să-l vedeți care are propriile baze pe care lucrează. E tot o parte dintr-o mare familie, așa cum puteți să vedeți, acelora care sunt împotriva torturii și care o combat în diferite etape. Reabilitarea victimelor torturii are propriul său loc aparte, pentru că e fața umană a torturii. Ce se întâmplă cu toți acești oameni care de obicei sunt doar o parte a unor statistici? Ce se întâmplă cu acești oameni când vorbim de raport, raportele Amnesty care spune că peste 100 de state eu, fac tortură? Sau că tortura există în mai mult de 100 de state. În spatele acestor cifre există indivizi, grupuri, comunități care sunt torturate, sunt de multe ori distruse, pentru că obiectivul torturii e distrugerea. Și persoana, rezistența persoanei, ideile persoanei în cauză, trebuie să distrugă, de fapt tortura trebuie să distrugă întreaga societate, nu doar o persoană și un individ. Stimulentul pentru cel care face tortura poate fi foarte diferit. Putem începe de la nivel politic și se poate ajunge la un nivel de corupție, de nivel foarte scăzut și tot felul de alte lucruri. Toate acestea strâns legate de impunitate. Impunitatea e factorul principal care alimentează tortura. Antevorbitorii mei au vorbit despre tortură în um, locurile în care persoanele sunt lipsite de libertate, însă trebuie să ținem cont de faptul că tortura are loc și în afara acestor locuri. De multe ori, în multe regiuni, în Republica Democrată Congo, în Mexic, uh, în diferite țări există diferite grupuri paramilitare, poliția, miliția, um, um, militarii care care torturează oameni. În Federația Rusă, tortura are loc în custodie înainte să fie înregistrată persoana care a fost arestată. Așa că există diferite feluri, modalități în care tortura are loc, în instituții închise și deschise și peste tot în afara sistemului judiciar. Tortura are impact asupra victimelor în niște moduri foarte extreme. Există implicații medicale, psihologice, sociale asupra persoanei. De foarte multe ori, ceea ce li se întâmplă se resimte timp de mult timp, așa numită falanga, și anume un impact care trece de 20 de ani de multe ori. Uh, the... Și în ciuda sprijinului medical, mulți nu pot reveni la condiția lor inițială de dinainte de tortură. Deci, dincolo de impactul pe sănătate, este și stresul post-traumatic, depresia, retragerea din societate. Persoana în cauză ajunge să se simtă ca și când viața ei s-ar fi terminat. Este pur și simplu distrusă și apare și riscul uh, sinuciderii. Mai este și aspectul societății. Adesea, multe norme sociale, scrise sau nescrise, fac ca aceste persoane să fie marginalizate și respinse, victime ale violului, victime ale torturii în general, în foarte multe societăți din lume. Deci vedeți că impactul este complex și extrem de dăunător ce facem însă pentru a repara într-o anumită măsură persoanele, pentru a le reîntoarce în societate? E nevoie de reabilitare holistică. Și asta uh, are în vedere o abordare multidisciplinară cu tratament uh, medicamentos pentru supraviețuitorii torturii, cu sprijin psihologic, pentru a scoate din depresie persoana sau pentru a rezolva problema stresului post-traumatic și alte probleme mentale. Și apoi este aspectul social. Persoana trebuie să revină pe cât posibil la ceea ce a fost înainte de actul de tortură. Adesea, oamenilor le este greu să se angajeze cu ceilalți, să intre în contact cu ceilalți și apare stigmatul social. Deci, toate aceste probleme ar trebui abordate astfel. Aici încadrăm și aspectul juridic cu um, ideea că justiția vindecă, deci trebuie oferite daune și compensații. Și nu doar că justiția vindecă, dar îți oferă adesea garanția că nu se va repeta. Deci de aceea trebuie să uh, fie trași la răspundere făptașii și trebuie să plătească pentru ce au făcut. Dacă apare impunitatea, atunci impunitatea trebuie corectată prin justiție. În Convenția împotriva torturii se discută despre chestiunile uh, remedierilor și se spune că ține strict de competența statelor. Statele ar trebui să vadă ce se întâmplă cu remedierea, restituirea, reabilitarea și alte elemente importante pentru supraviețuitorii torturii. Dar dacă lucrurile merg ca până acum, atunci putem spune că reabilitarea se face în mare parte fără ajutorul statului și de cele mai multe ori cu ajutorul uh, donațiilor. Cazurile de tortură care ajung la Uniunea Europeană prin valul de migranți, în special din zonele de conflict, sunt numeroase. Recent am făcut și publicat uh, în câteva studii și am constatat că, în medie, în rândul celor care vin din zonele de conflict, sunt 27% victime ale torturii Uneori chiar uh, se ajunge până la procentul de 70%, dacă discutăm despre cei care vin din zona de război. Deci ne putem da seama la ce scară discutăm atunci când ne referim la supraviețuitorii sau victimele torturii. Centrele de reabilitare care se află sub umbrela IRCT sunt uh, în număr de 151, suntem prezenți în 75 de țări global. În Uniunea Europeană avem cam 50 de centre de reabilitare care lucrează în special cu supraviețuitorii torturii uh, din rândul populației de refugiați. Există și aici o abordare multidisciplinară și aici pot numi toate elementele ilustrate anterior. Se oferă însă și uh, o documentare a cazului de tortură potrivit protocolului de la Istanbul, un document ONU unde e prevăzută o abordare multidisciplinară pentru a înregistra tortura cu uh, atestări din partea doctorilor, psihologilor și altora care să formeze un dosar cu dovezi de utilizat în instanță în caz de uh, cerere de remedieri. Și apoi, în toate centrele de reabilitare, noi implementăm un proiect cu privire la crearea unei baze comune de date. Acolo vor fi cuprinse toate informațiile care zeci de ani de zile au fost uh, stocate în diferite medii, uh, în diferite moduri. Nu, acum va exista o bază de date unde noțiunile sunt ușor de căutat, unde există date nu doar statistice, ci și tipare, um, tiparele repetitive, um, poziționarea geografică a acestora. Um, putem și astfel să luptăm uh, împotriva impunității, pentru că vom avea niște date, do, dovezi la cald, cum ar veni, hardcore, pentru a putea fi înaintate la nevoie. Doresc pe această cale să mă refer pe scurt și la recomandările pe care ONG-ul Form la, le-a făcut anul trecut în decembrie. Am subliniat care sunt uh, ideile importante de menționat astăzi aici. Deci, de la ONG-ul Forum de decembrie trecut, Trebuie ca obligațiile UE și ale statelor membre să fie mai bine ilustrate în ceea ce privește eradicarea torturii, să fie o politică externă de zero toleranță față de tortură și violență și să implementăm normele pentru drepturile omului, cu planul de acțiune pentru drepturile omului, cu linie directoare pentru drepturile omului și cu sistemul generalizat uh, de preferințe GSP+. În terțele state trebuie încurajată acțiunea împotriva torturii și a răului tratament cu implementarea uh, protocolului de la Istanbul. Să existe coerență între politicile interne pentru drepturile omului și politicile externe pentru drepturile omului în UE, inclusiv cu um, implementarea Convenției împotriva torturii în toate statele membre. Să promovăm deplina implementare um, a Um, jurisprudenței um, Tribunalului Penal Internațional și să ne asigurăm că riscul și apariția torturii sunt uh, probleme clar identificate și uh, înspre, și înspre a căror soluționare se merge să se ofere granturi organizațiilor antitortură, să fie finanțate programe holistice pentru reabilitate, să se ofere sprijin consolidat pentru activiștii pentru drepturile omului și pentru organizații pentru societatea civilă. Să utilizăm pe deplin liniile directoare revizuite cu privire la tortură și să fie adoptate concluziile Consiliului. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Doresc să vă mulțumesc. Elizabeth Edland, de la SAE. Trei minute, vă rog. Thank you, thank you. I will try, yes. First of all, I would like to thank you for organizing. Voi încerca. Mulțumesc că ați organizat acest, uh, această audiere în uh, avansul acestei zile atât de importante, chiar merită atenția noastră. Și doresc să vă mulțumesc pentru aprecierea față de munca noastră, fiindcă, da, am încercat să accelerăm uh, ritmul în munca împotriva torturii. Este foarte important pentru că împreună am reușit să realizăm multe. Mulțumesc uh, membrilor panelului pentru intervenții și pentru idei. Toate sunt importante, așa cum spuneați. E, într-adevăr, un element cheie să ne îngrijim de victime. Asta o putem face prin monitorizare și prin uh, tragerea la răspundere, pentru că dacă nu se întâmplă nimic, dacă vezi că nu se întâmplă nimic și dacă rămâi afectat, tu și societatea atunci e afectată încrederea în societate. Prin urmare, trebuie să facem campanii de sensibilizare față de acest subiect. Putem face multe împreună. Putem lucra bine împreună. SAE cooperează cu organizații internaționale, cu societatea civilă și ne unim forțele pentru a ne completa reciproc în rolurile diferite pe care ne le asumăm, dar și pentru a ne coordona mesajele, pentru că astfel vom avea un impact mult mai mare decât dacă mergem fiecare pe drumul nostru. Și cred că asta se întâmplă în ce în ce mai mult. Cu CBT cooperăm din ce în ce mai mult și ne ajută asta tare, mai ales uh, că la dialogul pentru drepturile omului supunem iar și iar cât de important este să prevenim tortura. Avem cooperare bună și cu CAT, și SPT, nu e vorba doar de a parcurge raportul excelent, e vorba de a înțelege concret unde putem să avem cel mai bun impact. Și da, rolul eurodeputaților este foarte important aici. În timpul misiunilor dumneavoastră trebuie să vă întâlniți cu parlamentarii, să puneți problemele pe tapet, să arătați că există sensibilizare și dumneavoastră, eurodeputații, jucați aici un rol primordial, așa că ne-ar plăcea să ne coordonăm înaintea misiunilor dumneavoastră ca să uh, maximizăm influența. Știți foarte bine, SEAE s-a exprimat mereu pe acest subiect. Noi încercăm să avem abordarea holistică cu acoperirea prevenției, monitorizării, protecției victimelor, remedierii în instanță. Dar de la forum a rezultat un lucru foarte clar. E nevoie să existe o abordare orizontală din ce în ce mai mult. Tortura nu se limitează la câteva cazuri. publicul crede că nu trebuie să ne pese foarte mult de tortură, pentru că se întâmplă doar uh, răufăcătorilor. Un, în alți reprezentanți politici au transmis recent asemenea mesaje și este important să venim cu contraargumente. Tortura afectează mai mult sau mai puțin întreaga societate și, într-un sistem rău, toată lumea poate să devină obiectul torturii. În unele țări am văzut că atunci când publicul își dă seama de asta, atunci când își dă seama că se poate întâmpla oricui, inclusiv rudele apropiate, opinia față de tortură se schimbă. Și voința politică devine mai mare, pentru că se realizează că se pot pierde voturi. Sau își dau seama că pot câștiga voturi dacă rezolvă problema. și de la forumul UE-ONG. E important să fim sensibili când discutăm despre migrație, um, discriminare, să identificăm pe cei care sunt uh, în grupurile cu risc crescut. Cei care vin în uh, țările noastre au fost torturați și este important să identificăm ca atare și să le oferim tratament. Sigur că nu există o soluție de tip panaceu, în raportul anual CBT ați spus că ar putea fi util să construim închisori noi, dar asta nu înseamnă că se rezolvă problema. Pentru că știți cum e, spațiile noi și goale se umplu singure de obicei, deci e nevoie să avem uh, o schimbare sistematică și asta încercăm noi să facem prin abordarea noastră. Nu știu dacă comisia e astăzi aici. Noi sprijinim cel mai mult lupta împotriva torturii. Nu este un lucru absolut necesar uh, să, ca să vină din partea noastră. Ar fi ideal să participe și ceilalți. Deci marja de manevră există. Și apoi s-a spus că e vorba de răspunderea statului de a proteja victimele torturii. să încurajăm asta. Pentru că, din păcate, în multe state sunt oameni care încearcă să ajute și să protejeze victimele torturii, dar ajung să fie pedepsiți pentru asta, în instanță. Cer Parlamentului să țină subiectul pe ordinea de zi. E important să revenim asupra lui și să sensibilizăm publicul, să devine conștient că e o problemă, că ea există, că e pe spuza societății, pe spuza încrederii în societate. Iar eurodeputații să maximizeze rolul important pe care îl au și cu contribuția importantă. Noi vom face tot ce ține de noi. Mulțumesc! Mulțumesc, Soraya! Mulțumesc. Ați menționat uh, niște lucruri foarte interesante. Mă preocupă și pe mine acum felul în care definim tortura. Pentru că tortura poate să fie pe tot parcursul vieții. Dacă ești într-un grup minoritar, poți să uh, îți vezi drepturile fundamentale încălcate toată viața. E o tortură să fii privit ca cetățean de mâna a doua. E tortură să te trezești zi de zi știind că n-ai condiții minime de trai. De trai decent. Sau că nu le-ai avut de când te-ai născut. Na, e bine, asta e tortură. E o tortură care se transmite mai departe, din generație în generație. Ce părere aveți despre asta? Și mă gândesc și la un deținut din închisoare care nu are dreptul la vot. Deci, uh, ți se neagă anumite valori umane. Ce facem cu această problemă? Am o altă întâlnire în două minute, din păcate, dar se află aici asistenții mei și vor lua notițe și vor nota răspunsurile dumneavoastră. O altă întrebare pe care ați menționat-o. Spuneați că trebuie să analizăm factorii de risc dacă e vorba de o situație pe termen lung. V-aș cere câteva exemple. Care sunt factorii de risc pe care îi identificați uh, la ora actuală? Și pentru că tot ați menționat situația din Mexic în contextul torturii, ne puteți descrie mai în detaliu procesul de acolo? Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentări. Din păcate, acum eu va trebui să plec. Bine, allora, abbiamo questo problema. Bine. Avem o problemă. Interpreții ne-au acordat 10 minute în plus. Avem această marjă de manevră. Eu am doar o întrebare de adresat. Discutând despre numărul de vizite către centrele de migrație și că au crescut. Mă interesează starea lucrurilor din perspectiva dumneavoastră. Două, trei minute fiecare. Ca reacție la cele auzite în sală. Dr. Kelly. Uh, all right, thank you, Mr. President. Um, just to begin... Mulțumesc, domnule președinte, pentru a începe cu întrebările din partea doamnei Soraya Post. Da, în mod foarte clar, dacă oamenii sunt prost tratați și dacă sunt prost tratați din cauza felului lor de a fi, e ca și cum sunt torturați pentru că au o anumită dimensiune, nu știu, la personalitatea lor sau fizic, vorbind o trăsătură fizică sau aparțin unei minorități. Uh, există criterii de uh, orientare sexuală, de uh, origine etnică și așa mai departe. E clar că E o situație în care trebuie să fim deosebit de atenți față de astfel de afirmații. Și aceste afirmații trebuie luate foarte în serios. Acum, nu vreau să fac comentarii în ceea ce privește dreptul de vot al prizonierilor. Știu că e un subiect foarte sensibil într-unul din statele membre ale Uniunii Europene, și asta nu ține de mandatul CPT în mod direct. În ceea ce privește factorii de risc, factorii de risc cheie despre care, pe care i-a identificat CPT-ul sunt faptul că nu există clauze de salvgardare potrivite că acestea poate există, dar nu sunt eficiente în practică. Deci, încă din primul moment în care o persoană este privată de libertate, de obicei de către poliție, este deosebit de important ca cineva să știe despre asta, ca persoana respectivă să aibă acces la asistență juridică, cel puțin pe durata interogatoriului, și să beneficieze de îngrijiri medicale, dacă e necesar, să fie informat despre drepturile sale. Pentru că dacă nu se întâmplă acest lucru, atunci e o situație în care oamenii sunt uh, deținuți și am, așa cum am văzut și în acel videoclip arătat de co colega noastră, odată ce oamenii sunt undeva puși într-o, la secret, poate, pot fi prost tratați, pot fi chiar torturați. Deci riscul sporește masiv. Și deci e clar că Asta, aceștia sunt factorii de risc pe care noi am identificat în ultimii 27 de ani. Lipsa unor clauze de salvgardare practice și care să fie eficiente în practică. Și apoi, domnule președinte, în ceea ce privește întrebarea dumneavoastră, E adevărat că acest fenomen migratoriu a câștigat intensitate în ultima vreme și atenție sporită. Uh, am organizat vizite ad hoc chiar în țara noastră, în Italia. Am mers în Lampedusa și am mers și în alte părți. Am vizitat aceste locuri, însă rapoartele acestea încă nu sunt definitivate, deci încă nu au fost publicate. Însă ceea ce pot să vă spun este că ne interesează foarte mult acest subiect al riscului ca oamenii să fie prost tratați în aceste diferite etape ale călătoriei lor migratorii. Și acest lucru e foarte clar. CPT-ul poate veni cu uh, informații în acest sens, pentru că avem un mandat pe deplin operativ. Uh, în aceste cazuri, atât în ceea ce privește uh, gestiunea frontierelor externe, cât și uh, primirea pe teritoriu. Deci avem o serie întreagă de posibilități pentru a îmbunătăți condițiile de primire în centrele de detenție pentru migranți, în ambele părți ale frontierei externe ale Uniunii Europene și sper că astfel am răspuns la întrebarea dumneavoastră referitor la ceea ce face CPT-ul și anume acordă atenție sporită acestui subiect. Mulțumesc. Da, cred că asta ține neapărat și de mandatul, de miezul mandatului nostru. Și întotdeauna încercăm să menținem aceste aspecte pe agenda noastră de monitorizare, așa că nu pot decât să susțin și să preiau cele spuse de Marc. Factorii de risc. Da, uh, clauzele de salvgardare. Ceea ce noi încercăm să vedem este să examinăm aceste lucruri la diferite niveluri și anumiți factori nu țin neapărat de centrul de detenție ca atare, ci țin mai degrabă cu de cadrul juridic uh, instituții, am văzut acest lucru în Consiliul Europei, uh, anumite centre de detenție depind de ministrul apărării, de ministrul de interne, de ministrul de justiție. Deci riscurile sunt diferite în funcție de apartenență și apoi mai depinde și de factorul cultural dacă poliția este considerată drept o forță de poliție sau un serviciu oferit. Deci uh, e clar că acest concept al factorului de risc este foarte multiplu. Iar în ceea ce privește monitorizarea centrelor de detenție pentru migranți, și aici putem spune că e un subiect care uh, e deosebit de important pentru noi și încercăm să observăm felul în care centrele acestea își desfășoară activitatea în Italia, dar nu numai, în țările din Balcani, în general. Există această ruta Balcanilor și avem uh, o atenție sporită acordată acestor uh, puncte de trecere. Nu știu cum să-i spun. Noi am publicat un ghid îndrumător în ceea ce privește acest subiect pentru a monitoriza centrele de detenție pentru migranți și mă gândesc că poate o publicație ceva ar putea fi utilă. Mulțumesc. Și am să încep cu ultima întrebare referitor la migrația în Europa. Noi am publicat un raport special în ceea ce privește regulamentele în vigoare și felul în care fluxurile migratorii nu sunt suficient de bine gestionate încă din momentul identificării persoanei. Dacă nu e un mecanism corect de identificare a grupurilor vulnerabile, Uh, chiar și uh, uh, persoane care fusese răsupuse torturii, atunci nu poți avea niciun fel de um, concepție clară despre serviciile de care au nevoie acești oameni. Și e clar că problema identificării este una prioritară pentru a vedea care sunt victimele torturii, la momentul de trecere a frontierei. Și aici încă în continuare mai e nevoie de training, de formare. Există câteva mun- eforturi făcute în acest sens Uh, de uh, Comisia Europeană, EASO, dar în continuare mai e nevoie de o spărire a competențelor pe acest uh, subiect. Victimele de tortură, ca și migranți, trebuie să fie astfel identificate. O acțiune poate să aducă cu sine consecințe și o identificare corectă sau incorrectă poate duce la rezultate foarte diferite. Și în acest sens e clar că Există instituții care oferă îngrijiri de sănătate, psiholo- îngrijiri psihologice. Există un întreg sistem, un mecanism care poate fi utilizat în așa fel încât să putem prelua cât mai mult din problemele celor care tocmai au sosit. Acest raport se află pe mesele din uh, capătul sălii, deci puteți avea acces la ele, le puteți găsi. E vorba de uh, procedurile de azil, condițiile de primire pentru victimele torturii în Uniunea Europeană. Okay. Yes, just, just 20 seconds. The... Încă 20 de secunde, domnule președinte. CPT-ul a produs un document în ceea ce privește de, uh, migrația și detenția și e un document foarte faptic, îl puteți găsi pe site-ul nostru web și mă gândesc că poate ar fi interesant. Bine, grație davvero a tutti voi. Uh, Mulțumesc foarte mult celor trei invitați pentru prezența. Da, ați spus niște lucruri foarte, foarte utile pentru lucrările noastre și vom încerca să favorizăm o colaborare mai strânsă pe viitor, pentru că e clar că avem nevoie de așa ceva. Președintele mulțumește interpreților pentru uh, disponibilitate, mulțumim și noi pentru apreciere. Următoarea ședință va avea loc în data de 12.